Aici se încheie intervențiile cu durata, durată de un minut. Urmează raportul privind viitorul standardizării europene al domnului Că Aveți cuvântul. 4 minute, domnul raportor. Vážený pane předsedající, eh, vážená komise, vážení... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Předložená jako předzvěst. Doamnă comisar, dragi colegi, eh, acest raport Uh, se referă la grupul de experți pentru revizuirea sistemului european de standardizare care va pregăti un pachet pentru a, reformiza, va reforma cadrul legal juridic pentru standardizarea din anii care vor veni. Deci e în interesul Parlamentului nostru să dea un semnal către Comisie și către alegătorii noștri în legătură cu uh, evoluția standardizării europene pe viitor, pentru că o bună uh, standardizare europeană este un element cheie uh, pentru ca noi să profităm cât mai mult de potențialul pieței interne pentru a spori competitivitatea economiei europene și pentru a îndeplini scopurile strategiei Europa 2020. Deci am, am desfășurat discuții uh, intense cu toți uh, actorii implicați la nivel pan-european, uh, dar și internațional și la nivelul statelor membre. În căutarea unui sistem optim de standardizare european, am ținut cont și de reprezentanții IMM-urilor, precum și de uh, consuma, uh, reprezentanții consumatorilor, uh, a persoanelor cu handicap și uh, asociațiilor de protecție a mediului și alții. Uh, am ajuns la concluzia că revizuirea ar trebui să se bazeze pe punctele noastre forte. Nu ar trebui să avem schimbări radicale, sigur, care ne-ar afecta poziția actuală și uh, rezultatele uh, bune, dar pentru a avea un sistem eficient de standardizare europeană trebuie să ne asigurăm că organizați, organismele naționale de standardizare, care până acum nu au fost foarte active, să-și uh, accelereze și să-și consolideze acțiunea pentru că doar cu niște organisme naționale de standardizare puternice și care să comunice foarte bine unele cu celelalte, vom putea dispune de o bază uh, solidă pentru un sistem european de standardizare. Ar trebui pe viitor să fim și mai atenți, să invităm toți actorii interesați pentru a participa mai activ la acest proces de standardizare, pentru că dorim ca acest proces să fie mai reprezentativ. Un alt subiect al discuțiilor noastre l-a constituit și accesibilitatea acestor standarde sau, mă rog, a, a organismelor naționale de standardizare. A, trebuie să se țină mai mult cont de consumatori și când în contextul liberalizării serviciilor trebuie să ne gândim și la standardizarea în servicii. Serviciile sunt esențiale pentru o competiție sporită transfrontalieră în zona serviciilor mod, în, astfel am putea elimina barierele din piața internă și de asemenea am putea să consolidăm compet- competiția cu mai multă transparență și cu o mai bună calitate a serviciilor uh, europene. Apoi și sigur că trebuie să ținem cont și de uh, cercetare, de inovare, de noile tehnologii, deci trebuie să coopereze mai bine Uh, sectorul universitar, cu cercetarea și, tuturor cei, uh, și cu toți cei care creează aceste standarde. Pentru că fără această cooperare, Europa nu își va putea standardiza cunoștințele, de exemplu, în zona nanotehnologiilor sau a tehnologiilor informației și a comunicațiilor uh, și a, capacitatea noastră de a traduce rezultatele cercetării și dezvoltării în practică va determina ce rol va juca Europa într-o lume globalizată a, cunoști- a cunoașterii și a științei. Profit de ocazie de a, pentru a mulțumi colegilor din comisie și tuturor celor care m-au ajutat să elaborez acest raport. Mă bucur că am ajuns la un consens uh, transpartinic în legătură cu acest raport și vă mulțumesc. Mulțumesc și acum trecem direct la Cash da Doamna Comi. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doar să exprim, vreau să-mi exprim satisfacția pentru cooperarea cu domnul raportor și cu raportorii din umbră, împreună cu care am reușit să ajungem la un echilibru bun între diversele poziții politice. Raportul de față reprezintă un mesaj politic puternic și clar pentru Comisia Europeană și conține liniile uh, directoare importante în vederea uh, viitoarei revizuiri. Am uh, văzut că sistemul actual funcționează bine și nu are nevoie de schimbări radicale Uh, bunătățirile pe care le-am propus nu afectează actualele principii pe care se bazează sistemul, sau, adică, adică mă refer la principiul delega, delegării naționale și natura sa privată și voluntară. Dar e important ca și interesele publice să joace un rol mai activ și să contribuie la crearea de noi standarde. Eu consider că funcția IMM-urilor este una foarte importantă la uh, nivelul procesului de standardizare. Raportul acesta reprezintă doar începutul. Noi, în, în, în următoarele luni, vom colabora pentru că standardizarea europeană să se ridice la înălțimea nevoilor economice și sociale ale Europei. Mulțumesc, domnul Balciuti, să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Îl felicit pe colegul meu care a pregătit uh, raportul extrem de important. standardizare. este un aspect extrem de important al pieței unice pentru că susține Uniunea Europeană și statele membre în eliminarea obstacolelor pentru comerț. Vă rog să revizuiți acest uh, pachet de uh, standardizare pentru a um, elimina deficiențele care în momentul actual afectează siguranța produselor avem nevoie de standarde uniforme în întreaga Europa, care sunt extrem de necesare în domeniul tehnologiei și informației. Consolidarea competitivității Uniunii Europene și, de asemenea, uh, sănătatea cetățenilor noștri uh, va fi uh, promovată prin standarde uniforme. Domnul Pașca. Mulțumesc, eh, președinte, comisar. Sistemul european de standardizare este parte a unui sistem internațional care permite o utilizare eh, uniformă a standardelor în sectoarele de producție din întreaga lume. Dezvoltarea societății sigur, eh, modifică și tehnologiile, ne schimbă modurile de viață, astfel încât trebuie ca treptat și constant să definim și noi norme care sunt și standarde utilizate în diversele sectoare de activitate. Dacă Uniunea Europeană trebuie să fie cu adevărat inovatoare, trebuie să se gândească și la noi standarde care să ne permită să punem pe piață noile descoperiri ale științei și tehnicii. A sosit momentul să aducem la zi normele de standardizare și procesele de standardizare europeană bazate pe tradiții, uh, pentru moment, doar naționale. Aceste mecanisme trebuie să fie mai simple, dar și mai eficiente. Mulțumesc, domnul Seghedi are cuvântul. Képviselőtársaim, eh, minket jobbikos képviselőket sokszor csak úgy szoktak hívni, hogy az EU szkeptikusok, és ebben való... Vă mulțumesc. În calitate de reprezentant al partidului Jobbik, sunt pot să vă spun că de foarte multe ori suntem considerați ca fiind euro- eurosceptici. Da, într-adevăr, suntem eurosceptici, însă asta nu înseamnă că nu sprijinim colaborarea între statele membre. Noi ne opunem acestui principiu prin care Uniunea Europeană este o structură asemănătoare cu Statele Unite ale Americii. Nu e adevărat că noi ne opunem uh, oricărui fel de măsură. Noi vrem

pane předsedající tato zpráva je další v řadě impulsů k tomu eh, dorim să trimitem un semnal Comisiei pentru a continua standardizarea pe piața internă cu liberalizarea în continuare a eh, trendurilor globale pentru că dacă nu, nu vom putea fi competitivi, mai ales față de piața din Asia. Mulțumesc colegilor pentru că mi-au susținut amendamentele în direcția dezvoltării unor standarde pentru încălțăminte mai sigură pentru copii. Din păcate, e cam târziu pentru că astăzi uh, uh, piața noastră a fost invadată de uh, pantofi cu defecte ortopedice. E adevărat că avem uh, directiva pentru siguranța jucărilor, dar din păcate acest lucru nu-l avem pentru încălțămintea copiilor. Sper că Comisia se va ocupa și de această problemă și va face, uh, va lua măsurile necesare. Cred că e păcat ca lobby-ul din Franța și Germania a avut câștig de cauză aici, uh, în această speță, și că nu vom vorbi pe singură voce, ci pe 27 de voci diferite. Onnittelut hyvästä mietinnöstä, joka on hyvä pohja jatkotyölle. Domnule președinte, îl felicit pe raportor. Este un uh, proces extrem de important. Este important să avem deschidere, transparență și democrație Trebuie să apărăm grupurile cele mai vulnerabile din societate, conservatorii, ecologiștii vor putea să participe acum mai mult la decizii. Nu trebuie să jucăm jocul marilor întreprinderi. Mă bucur că în acest raport se ține cont de importanța principiului unei reprezentări a tuturor grupurilor de interes. Este foarte important de asemenea ca dacă un, ca aceste grupuri de interes să fie consolidate. Trebuie ca aceste grupuri să dețină drept de vot în comisiile tehnice. Este de asemenea important să introducem o a doua linie de dezvoltare și sper că Comisia va ține uh, cont de acest lucru. Domnul Obiols, vă mulțumesc. Uh, Vreau să le mulțumesc tuturor deputaților pentru intervențiile lor. Acum îi dau cuvântul doamnei Damanakis pentru a încheia această dezbatere. Would like to congratulate the rapporteur for his uh, Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa comprehensivă pe acest raport care s-a bucurat de o aprobare generală. De asemenea, mulțumesc și Uh, deputaților care au rămas atât de târziu pentru a-l ajuta pe domnul președinte și pentru a susține uh, și aduce idei importante la dezbatere. Uh, raportul actual este sfârșitul unei dezbateri deschise de către Comisia Europeană. Ne atrage atenția asupra viitorului sistemelor de standardizare din Europa, care este un sistem central de pe piața internă, uh, care susține competitivitatea, uh, uh, societăților. Trebuie să ne adaptăm la noile provocări de energie, de mediu și de societate. Există noi puteri economice, noi tehnologii, schimbările, schimbările climatice, gestionarea carbonului, acestea sunt, aceștia sunt toți factori pe care trebuie să îi avem în vedere. Putem să construim în continuare pe sistemul existent, care este singura bază pentru o dezvoltare corectă. Însă mai există îmbunătățiri posibile și raportul conține multe sugestii bune. Comisia salută accentul pus pe principiul delegării naționale. În același timp, raportul a, arată și o consecință negativă a acestui principiu în acest moment în ceea ce privește domeniul sănătății și siguranței și protecției consumatorilor, participarea actorilor de pe piața socială este extrem de importantă în stabilirea legitimității și responsabilității și ajută și la îmbunătățirea unui consens. Se menționează uh, compoziția delegației care să, delegațiilor care să includă și actorii reprezentanței societății și cum se poate atinge uh, o participare mai bună la uh, procesul, procesul de stabilire a standardelor. Comisia împărtășește opinia că împreună cu prin principiile naționale pentru SEN și SENELEC, uh, organismele naționale de standardizare sunt piese cheie. Toate organismele naționale trebuie să aibă capacitatea de a fi implicat, de a își spune cuvântul în uh, stabilirea consensului. Trebuie să se utilizeze resursele, experiența tehnică a acestor organisme în procesul de standardizare. Însă și aici se pot face îmbunătățiri în statele membre. Accesul la standard trebuie, nu trebuie să fie dependentă de prețul standardelor. Se lucrează în momentul actual la reducerea costurilor prin oferirea unor pachete de standarde la preț redus și prin examinarea modalităților naț- naționale de a îmbunătăți accesul în special pentru IMM-uri. Există un potențial enorm pentru a susținerea legislației în acest sens. Apreciem că raportul recunoaște acest potențial și uh, sublinează necesitatea de a extinde aceste standarde și la domeniul serviciilor, de exemplu. Modelul european trebuie să contribuie la uh, valorile de durabilitate. În final, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest raport. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, doamna comisar. Astfel se încheie dezbaterea. Votul va avea loc joi la ora 12. Vom continua ședința plenară mâine de la ora 9 dimineața și după aceea de la ora 15 la 19 și de la 21 la 24. Ședința se suspendă și noapte bună tuturor!